nu a mai putut să mai fie torturat mai departe din motive de sănătate, arate cât de groaznici au fost consecințele celor prime 50 de lovituri cu biciul, ceea ce arate de asemenea și ceea ce s-ar întâmpla dacă ar mai fi biciuit de alte 950 de ori. Solidaritatea cu Raif Badavi nu trebuie să piară. Și de aceea rezoluția noastră de astăzi este importantă pentru că ne permite să le liberăm, să cerem eliberarea lui Badavi fără condiționare. El nu este însă un caz unic. Foarte mulți uh, blogger și activiști pentru drepturile omului sunt în, după gratii, iar dreptul la exprimare este încălcat cu picioarele. Uh, anul trecut uh, l-am întâlnit cu Badavi și cu domnul Al-Kawi și, uh, am, și Abu Al-Kair și el a fost de asemenea uh, condamnat. Aș vrea ca să se întocmească o listă a tuturor prizonierilor politici și ea să fie readusă pe tapet la fiecare discuție cu guvernul Saudi Arabie. Domnul uh, Mark Demesmecker, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Arabia Saudită este o țară care pe plan diplomatic încearcă să să, să facă eforturi. Ea să până în 2016 este uh, Uh, membru a Consiliului pentru Drepturile Omului și încearcă să lupte împotriva terorismului. Arabia Saudită ar uh, avea de câștigat dacă s-ar distanța de uh, practicile statului islamic. Mulți mus- musulmani nu se regăsesc în aceste elemente extremiste care primez din ce în ce mai multă atenție de, pe, de la mass media. Uh, Într-o primă fază de renoire a acestei țări ar putea fi o dezbatere privind islamul pentru a putea da o nouă dinamică acestei chestiuni. Există și minori care sunt pedepsiți în această țară, iar acum Raif Badawi este victima inocentă a unei țări care se prezintă ca o țară modernă pe plan internațional, dar care este într-o perioadă de tranziție de, de ev mediu pe plan intern și sperăm că vom uh, um, arăta că Arabia Saudită nu poate să rămână membra Consiliului pentru Drepturile Omului. De secunde. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Raif Badawi, un uh, activist blogger, a fost considerat de medici ca nefiind capabil să mai primească încă 950 de lovituri cu biciu după ce a fost biciuit de 50 de ori. Și nu e nevoie de un raport medical pentru a confirma natura barbarică a acestor pedepse corporale, care încalcă convențiile semnate și de uh, Arabia Saudită, de altfel. În Arabia Saudită sunt încălcate în general drepturile omului Femeile, de asemenea, au mult de suferit criticii sistemului. Uh, E un membru a Consiliului de Securitate <laughs> ONU. Oh, asta e o farsă, doamnelor și domnilor. Din nefericire, chiar și aici în Parlamentul European e greu să vorbim împreună despre încălcarea drepturilor omului în Arabia Saudită și îndemn pe toți membrii din grupul PPE să sprijine această moțiune comună de rezoluție pe care au înaintat-o celelalte grupuri politice. Aceste încălcări clare ale drepturilor lui Raif Badawi trebuie condamnate de noi toți E timpul să ne gândim din nou la relațiile cu Arabia Saudită. Nu e o relație credibilă, nu e un actor credibil, nu e un aliat credibil pentru a combate statul islamic. A exportat această ideologie fundamentalistă islamică de ani de zile, de zeci de ani de zile și aplică practic aceeași violență brutală și în țara lor, cum ar fi pedepsele de zi cu zilnice pe care le condamnăm. Uh, sunt aceleași metode ca și ale statului ISIS. Rog pe domnul Corao să ia cuvântul pentru un minut. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Raif Badawi, blogger și uh, cel care a înființat Free Saudi Liberals, merită să fie eliberat. Deci această rezoluție îi cere uh, Uh, Arabiei Saudite să blocheze această condamnare și să le libereze. Însă, în același timp, ar trebui să ne facă să ne gândim mai mult la modul în care noi reacționăm cu petrodolarii și cu Arabia Saudită. Iată, vedem cum în mod continuu sunt încălcate drepturile uh, omului și este încălcat dreptul internațional. E vorba de o țară care ne este aliat, nouă, Occidentului. Uh, E o situație foarte fățarnică aceasta. Vorbim de combaterea terorismului. Cum poți să combați practicile statului islamic când suntem prieteni cu o țară care impune pedepse corporale celor care uh, îi informează liber pe ceilalți sau cei care se opun sau critică religia? Asta, la asta trebuie să ne gândim. Uh, mulțumesc, domnul Couzo Permui, pentru un minut Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să condamnăm cu fermitate modul în care este tratat Raif Badawi. 10 ani de închisoare, o mie de lovituri cu biciu, doar pentru că a satirizat clerul. Trebuie să condamnăm faptul că această țară are pedeapsa capitală și că le subjugă pe femei. Însă, ce poziție au avut liderii occidentali când a murit recent satrapor? Cancelarul Angela Merkel, care are niște standarde morale care cam fluctuează când e vorba de datoria Greciei. S-a dus acolo să-și arate um, um, um, toată admirația pentru înțelepciunea acestuia. Cameron și el a fost foarte trist. Barack Obama, la fel, liderul lumii libere, a exprimat condoleanțele personale și toată înțelegerea. Această morală fățarnică trebuie condamnată. Suntem uh, practic uh, supuși față de cei puternici și răi față de cei slabi. E un satrap uh, care sprijină grupurile integriste. Îl rog pe domnul Weidenholzer, un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Judecătorii care l-au l-au condamnat pe Raif Badavi la o mie de lovituri cu biciul, nu se gândeau probabil ce vor declanșa cu această sentință. A fost una din multele sentințe împotriva cetățenilor critici din Arabia Saudită care nu fac altceva decât să-și exprime părerea liber. Acest caz însă s-a bucurat de o mediatizare mondială și de atunci știe toată lumea că în Arabia Saudită se o, dau pedepse îngrozitoare, corporale, ca metode de înfricoșare și care fac parte din cotidian. Toate aceste lucruri dacă ar fi făcute de către o organizație teroristă, ar fi condamnate ca infracțiuni îngrozitoare și sunt condamnate ca atare. Dragi colegi, de aceea nu trebuie să folosim două măsuri. Și un stat cu care avem uh, o cooperare internațională, o cooperare economică puternică și cu care ne leagă obiective de siguranță, nu, putem, nu poate să fie tolerat ca să facă astfel de practici îngrozitoare împotriva drepturilor omului. Stabilitatea din această regiune nu poate să fie garantată prin uh, uitarea în altă parte sau băgatul sub covor. Numai dacă cerem același de, de democrație și de drepturile omului vom reuși. Mulțumesc! <coughs> Aveți, aveți un blue card, îl acceptați de la domnul Weigel. spoštovani kolega eh, v svojem izvajanju ste. Mulțumesc. Stimate coleg, în discursul dumneavoastră ați menționat dificultatea pe care o avem aici în Parlamentul European și în abordarea Uniunii Europene în general față de aspectele legate de drepturile omului. Avem foarte multe țări în care astfel de drepturi sunt încălcate. Se întâmplă și în Israel și în Maroc și în alte țări de asemenea. Și considerăm că toate aceste țări sunt uh, prietene cu noi, sunt țări partenere și există acorduri cu acestea. Nu credeți că este momentul uh, ca în acest Parlament să deschidem gura, în fine, cu privire la atitudinea, cu privire la drepturile omului și cum dorim să arătăm acest lucru pe viitor, mai ales față de astfel de țări în care există încălcări din acestea foarte uh, frecvente. Mulțumesc, vă dau dreptate. Cred că drepturile omului sunt într-adevăr un subiect ca atare în sine și nu trebuie să legăm acest subiect de alte subiecte. Nu se poate ca să avem uh, considerații politice diferite față de această problematică. În unele cazuri să arătăm că aceasta este o mare problemă și în alt caz să nu mai considerăm la fel. Drepturile omului trebuie să fie dincolo de interesele politice și trebuie să fie discutate ca atare. Mulțumesc. Preda, un minut. Mulțumesc. Domnule președinte, ppe solicită autorităților saudite să anuleze biciuirea lui raif badawi și aplicarea celorlalte sancțiuni

Mulțumesc, domnule președinte. Acest caz necesită atenție, cazul Raif Badawi. Toată lumea trebuie să fie alarmat de, de pedeapsa pentru, care s-a dat uh, pentru aceste activități de monitorizare a drepturilor omului în această țară. Cele o mie de lovituri reprezintă o decizie barbară și este de fapt o, o, o pedeapsă cu moartea. Arabia Saudită a ratificat Convenția ONU împotriva torturii care interzice pedepsele corporale. Sper că această dezbatere va transmite un mesaj clar autorităților saudite de a uh, anula verdictul și uh, de a renunța la acuzațiile împotriva domnului Raif Badawi și de a oferi uh, de a oferi un tratament uman. În același timp, uh, salutăm reformele judecătorești uh, ale justiției care au început deja în uh, în Arabia Saudită și sper că noul rege va face totul pentru a garanta siguranța cetățenilor. Mulțumim. Uh, domnul Richard Howitt, un minut. President. Mulțumesc, domnule președinte. Bicirea înseamnă tortura. Tortura înseamnă o încălcare a drepturilor uh, omului. Uh, un blog reprezintă exprimare liberă. Libertatea uh, de exprimare încălcată reprezintă un abuz asupra drepturilor omului. Fiecare lovitură de bici este un uh, abuz împotriva drepturilor omului. Și cu toții trebuie să simțim durerea acestor lovituri. Cu toții trebuie să luăm măsuri. Ensaf Haidar, soția lui Raif, a spus că suferința sa e atât de mare încât nici nu poate vorbi și uh, singurele cuvinte sunt uh, cele care exprimă durerea copiilor. A cerut uh, um, absorbirea lui Raif și posibilitatea ca el să să se să-și, să-și întâlnească familia. Acum uh, cooperăm cu Arabia Saudită împotriva terorismului. Să nu uităm că Arabia Saudită îl numește pe Raif terorist. Dacă cooperarea Uniunii Europene cu Arabia Saudită uh, are vreo însemnătate, trebuie să ne folosim de această cooperare pentru a-l elibera pe Raif, a-l elibera pe Raif. Domnul Henkel, un minut. Da- Doamnelor și domnilor, domnule președinte, S-a spus că și cazul Badavi este tipic pentru Arabia Saudită. Eu, în calitate de deputat, de membru în, în Amnesty International, aș vrea să vă spun că acest caz este tipic pentru islam. Islamul este întotdeauna distins de islamism, ca și cum am zice că socialiștii nu sunt același lucru ca socialismul sau capitalul și capitalismul nu sunt două lucruri identice. Uh, Pot uh, să vă spun astăzi că dintre cele 75 de țări uh, islamiste, cel puțin 55 încalcă drepturile omului. De exemplu, femeile și fetele sunt tratate mult mai prost decât bărbații și băieții în aceste țări. Majoritatea victimelor sunt musulmani și de aceea cred că este corect să ne ocupăm de încălcarea drepturilor omului în toate țările islamice în Parlament aici să discutăm despre acest lucru. Domnul Weidenholzer are dreptate. Nu trebuie să avem două măsuri, într-adevăr. Domnul Depre, un minut. Uh, Domnule președinte, dragi colegi, este tragic și insuportabil în ceea ce privește tratamentul crud uh, la care este supus uh, domnul Badawi este că nu este un caz izolat. Uh, și uh, nu este doar o manifestare a unor servicii uh, represive, este vorba de un sistem care se comportă așa, iar acest sistem este un sistem legal, construit și elaborat de către instituțiile unei țări pe care o considerăm o țară parteneră, iar insuportabil este în această cruzime nu doar cruzimea loviturilor, este că aceste uh, lovituri îi sunt date pentru apostazie, pentru insultarea islamului, chiar dacă folosea pur și simplu internetul pentru a alimenta o dezbatere democratică. Este tragic și insuportabil în brutalitatea um, acestei pedepse că este faptul că, de fapt, uh, nu este difer- nicio diferență între unele tactici sălbatice pe care le uh, combatem și alte tactici salbatice, sălbatice pe care nu le condamnăm. Iată de ce sprijin această rezoluție și vă rog să faceți același lucru. Domnul Smith, un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Trebuie să ne reamintim că avem o datorie față de poporul unei regiuni, unei țări, nu față de regimul acelei țări. Am văzut cât de repede se schimbă acest lucru. Eu mă consider uh, prietenul al Arabiei Saudite. Am uh, crescut la Riyadh și am multe amintiri frumoase despre această țară și este vorba despre prietenia și despre valori. Acestea ne obligă să ne respectăm valorile și să uh, Uh, criticăm în mod clar încălcarea drepturilor omului sistematică din această țară, Raif Badawi, și uh, mulțumesc Amnesty Scotland pentru activitatea pe care a făcut-o pentru el. Este un caz emblematic, iar despre asta vorbim, este important, fiindcă autoritățile saudite au ales să-l facă important, au ales să dea exemplu din uh, ce se întâmplă lui. Iată de ce trebuie să reacționăm. Dar mai sunt mulți, mulți alții, iar această rezoluție este pentru ei toți. Și rog statele membre, așa cum a spus domnul Howitt, dacă cooperarea noastră va trebui să însemne ceva, trebuie să respectăm valorile noastre și, și rog toate statele membre și propriul meu stat membru este să se gândească mai puțin la vânzarea de arme și să se gândească mai mult la valorile noastre pentru a fi luați în serios. Vă mulțumesc. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. 10 ani de închisoare, 1000 de lovituri cu biciu pentru faptul că a lansat o dezbatere politică, socială și religioasă. Deci un alt avocat condamnat la 15 ani pentru că a apărat drepturile om. Ce sistem penal este acesta în care 50 de lovituri de bici sunt uh, date, după aia pacientul, uh, mă scuzați, victima trebuie să se uh, vindece și să fie biciuit din nou. E o condamnare la moarte, practic, lentă și dureroasă. Cum să ignorăm această barbarie? Uh, dacă Arabia Saudită e un partener, ar trebui să ne respecte, să ne asculte și să îi elibereze pe toți cei deținuți pe nedrept pentru părerile lor. Asta, de dragul democrației și dialogul, trebuie să-și reformeze sistemul penal și sistemul uh, educativ. Dragi colegi, nu putem să fim nici față de Arabia sau Arabia Saudită sau față de alte țări. Drepturile omului sunt pentru noi uh, un imperativ. Nu ne putem vinde principiile pentru petrol. Fiecare lovitură cu biciu e o lovitură cu biciu asupra conștiinței noastre, de parlamentari și de reprezentanți ai întregii Europe. Deci noi le datorăm lui Raif acest lucru și tuturor celorlalți Raif deținuți în Arabia Saudită, să folosim fiecare instrument pe care îl avem și toate grupurile trebuie să fie unite. Mulțumesc! Card de la domnul Frunzulică. Uh, is he going to accept? Did he accept that question? Acceptă, acceptă. Um, in fact, uh, Mr. Castaldo, you know... De fapt, domnule Castaldo, după ceea ce s-a întâmplat la Paris, atacurile teroriste de la Paris împotriva Charlie Hebdo, ambasadorul Arabiei Saudite de la, din Franța a participat la marșul personalităților pentru susținerea Charlie Hebdo și pentru un mesaj puternic împotriva terorismului. În același timp, dacă toate aceste lucruri s-ar întâmpla în Arabia Saudită, dacă un uh, ziar ca Charlie Hebdo ar fi atacat, aceasta ar fi o pedeapsă pentru apostazie, ar fi o probabil s-ar impune o pedeapsă cu moartea sau cu, cu lovituri, de, de, lovituri de, cu biciul. Dar oricum, dacă ar exista așa un ziar, probabil că ar exista deja aceste păderi. Cred că Colega, sono assolutamente d'accordo. Stimate coleg, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Nu trebuie să acceptăm aceste atitudini fățarnice. Dacă vrem să combatem terorismul, trebuie să aplicăm principiile noastre și trebuie practic să ne distanțăm de aceste practici barbare. Nu putem avea două măsuri, nici noi, nici aliații noștri. Deci, din punctul meu de vedere, je suis raif tous les jours. Uh, kelly un minut. Mulțumesc, domnule președinte este um, clar un caz extrem de trist, fiindcă pe de o parte avem uh, relații foarte bune cu Arabia Saudită și uh, această colaborare ne-a adus foarte multe. Iar pe de altă parte, Iată, în Arabia Saudită se folosește foarte mult Twitter, eh, iar în același timp eh, Arabia Saudită um, aduce sub tăcere alte voci și trebuie să reacționăm, fiindcă nu putem să stăm cu brațele în sân. Transformăm toată asta într-un joc până la urmă. Ar trebui să nu precupețim niciun efort pentru a pune presiune asupra Arabiei Saudite uh, pentru a pună capăt ignoranței și actelor barbarice pe care le comit și a trebuit să, să fie eliberat Raif Badawi. Minut. Gracias, presidente. Arabia... Mulțumesc. Arabia Saudită, țară partener, Raif Badawi, un blogger. 10 ani de închisoare, o mie de lovituri cu biciu, tortură și moarte. Organizațiile internaționale s-au mobilizat și cer eliberarea sa, iar Parlamentul nostru nu e în stare să transmită un mesaj comun, deoarece Partidul Popular nu a vrut să voteze cu noi și să semneze cu noi această rezoluție. Parcă punem și mai multă sare pe rănile lui Raif Badawi. Noi sperăm ca șefii de stat și de guverne, miniștri, ambasadorii, diplomații și întreprinzătorii care călătoresc în uh, Arabia Saudită să vorbească totuși acolo despre Raif Badawi. Sperăm ca în toate interesele geostrategice să apară și o mică nișă pentru a vorbi și despre drepturile omului, pentru a cere clemență, pentru a cere eliberarea lui Raif Badawi. Dacă nu facem asta, Uniunea Europeană înseamnă că n-are nimic de spus. Avem uh, procedura catch the eye și întrucât suntem întârziați, am să vă cer permisiunea să dăm cuvântul doar la doi colegi pentru a putea să uh, ne încadrăm cât mai bine în timp și ca atare am să uh, încep cu domnul marc tarabella pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte dragi colegi această dezbatere e o bună ocazie pentru a pune adevăratele întrebări. E normal ca această țară să nu fie citată niciodată la urgențe. Ar fi trebuit să vorbim de multe ori despre Arabia Saudită. Acest jurnalist blogger, Raif Badawi, despre care discutăm astăzi, condamnat la 1000 de lovituri cu biciu și 10 ani cu închisoarea pentru că și-a făcut treaba de jurnalist. Subliniez de asemenea ce spunea doamna Lagarde, care deplânge moartea regelui și spune de ce sunt un om care a făcut multe pentru femei. Nici măcar nu e umor, nu e simțul umorului ăsta. Nu știu dacă femeile saudite acceptă, uh, apreciază acest lucru, cum ar fi și acea femeie din Birmania care a fost decapitată sau femeile care sunt în închisoare pentru că au îndrăznit să conducă o mașină. Deci pentru Raif Badawi și pentru acești oameni și femei care nu au greșit cu nimic și doar își cer drepturile, trebuie să denunțăm. Nu putem să spunem je suis Charlie doar pentru interviu media, deci după aia care să fim je suis petrodolar. Să, petrodolar și dau dovadă de cinism absolut. Mim, doamna Luna, ce cu un minut. Mulțumesc, domnule președinte, estimate domnule comisar. Sunt foarte bucuroasă că avem acum o majoritate largă de șase grupuri care cer eliberarea necondiționată și imediată a lui Raif Badavi, pentru că loviturile cu biciul nu sunt decât o sentință în rate și să fii condamnat pentru libera exprimare la 10 ani de închisoare este o pedeapsă barbară pe care nu putem să o acceptăm. Mă miră de aceea de ce Partidul Popular European, când este vorba de asemenea consens larg și când există asemenea solidaritate, solidaritate cu Raif Badavi nu dorește să participe. De ce oare chiar relațiile economice și petrolul sunt mai importante decât lupta împotriva încălcărilor barbare a drepturilor omului? Probabil că acesta este explicația. Această lipsă masivă de solidaritate este de criticat și mă bucur că împreună am reușit chiar și fără PPE să găsim această majoritate, pentru că PPE-ul nu s-a pus de partea noastră pentru ca să condamnăm loviturile cu biciul și pentru ca să cerem imediata eliberarea lui Raif Badavi. Permiteți-mi, vă rog, să mai spun uh, un, o propoziție și anume că sperăm către colegii austrieci, o spun, ca centrul Abdullah din Viena să condamne de asemenea această pedeapsă barbară mai clar decât a făcut-o până acum. Free Raif Baidavi Nau. Mulțumesc! Domnul comisar Stilianides să ia cuvântul. Thank you, Mr. President. Dear colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Vă mulțumesc uh, pentru atenția pe care uh, o oferă Parlamentul European caracterului universal al drepturilor omului în lume. Drepturilor om, omului în lume. Arabia Saudită este un, par- un partener important pentru Uniunea Europeană cu un actor uh, cu influență la nivel politic, economic, uh, religios în Orientul Mijlociu și în lumea islamică. Și, bineînțeles, ne îngrijorează pedepsele pedepsa impusă de Curtea de Apel uh, lui Raif Badawi și îngrijorați de de biciuirea publică de pe 9 ianuarie. Am urmărit îndeaproape evoluțiile acestui caz și situația drepturilor omului în uh, regatul Arabiei Saudite. Nu este nicio îndoială că sentința lui Raif Badawi și pedepsa care a fost administrată reprezintă motive de îngrijorare pentru Uniunea Europeană. Această sentință este disproporționată. Așa cum a spus uh, purtătorul de cuvânt uh, al uh, doamnei Mogherini pe 9 ianuarie, prin care s-a reamintit poziția noastră de principiu privind această, acest caz. Este doar una dintre multele inițiative pe care le luăm la nivel european. Serviciul European de Acțiune Externă monitorizează în continuu acest caz, inclusiv prin, prin intermediul delegației europene din, de la Riad, colaborând strâns cu statele membre. S-au lansat inițiative, ofici, inițiative oficiale și neoficiale cu autoritățile saudite uh, care au fost contactate la nivel capitalelor și la nivel local. S-au administrat deci cele 50 de lovituri pe 9 ianuarie și următoarele uh, lovituri au fost anulate din motive de sănătate. Asta este o evoluție pozitivă și uh, și sperăm că va fi, anulată, uh, va fi anulat restul pedepsei. Bineînțeles, vom cere în continuare partenerilor noștri saudiți să, uh, să anuleze sentința și, din cât am înțeles, s-ar putea ca uh, procesul să ajungă din nou în fața unei curs de apel. Dorim să consolidăm un uh, dialog liber privind de drepturile omului, un dialog sincer cu partenerii noștri saudiți și să, ne, să profităm de ocazia pe care ne oferă reforma justiției în această țară. Desfințarea pedepselor corporale degradante și chestiunea libertății de exprimare, acestea vor reprezenta în continuare elemente esențiale ale dialogului nostru. Și încă o dată vă asigur că vom monitoriza îndeaproape cazul domnului Raif Badawi și, și vom exprima îngrijorările Uniunii Europene pe canalele potrivite. Mulțumesc! Vă anunț că am primit șapte propuneri de rezoluție. Votarea va avea loc după dezbatere.